Domnul președinte. Doamna președinte. Doamnelor și domnilor, deschid sesiunea plenară și în numele PPE și al socialiștilor și democraților am primit o cerere de a face niște modificări la comisii și la delegații. Lista numirilor va fi inclusă în procesul verbal al acestei sesiuni. Dacă nu sunt comentarii sau obiecții, atunci aceste numiri vor fi considerate adoptate atunci când adoptăm procesul verbal. Haideți să începem cu ordinea noastră de zi. Primul punct este o întrebare orală adresată Comisiei cu privire la ratificarea și punerea în aplicare a convențiilor Organizației Internaționale a Muncii puse la dispoziția publicului. Și vom începe această dezbatere cu autorii întrebării orale și îi dau cuvântul domnului Serca, 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, mulțumesc reprezentanților comisiei care sunt prezenți aici. Știm cu toții că globalizarea economiei și criza financiară uh, internațională necesită o soluție globală în viitor. Nu mai putem acționa la nivel național și regional pentru a face față acestor probleme. De aceea este esențială cooperarea între Uniunea Europeană și Organizația Internațională a Muncii. Această organizație organizează consultări tripartite, tripartite și îndeplinește o sarcină absolut necesară pentru a da coerență și raționalitate misiunii noastre. Valorile noastre se bazează pe un model social care să unească oamenii. Credem că putem colabora cu Uniunea, uh, între Uniunea Europeană și Organizația Internațională a Muncii. Nu am putea să asigurăm uh, viitorul cetățenilor noștri într-o lume nedreaptă. Organizația Internațională a Muncii ne permite să devenim un actor pe scena internațională. Uniunea Europeană și statele membre își afirmă apropierea de programul de lucru al OIM și se pronunță în favoarea Pactului Mondial pentru Ocupare. Însă, domnilor reprezentanți ai Comisiei, considerăm că nu există suficientă coerență între ceea ce spunem și ceea ce facem. De aceea este foarte important să vorbim în această seară, să discutăm pentru a găsi o soluție pentru ratificarea instrumentelor legislative ale OIM, pentru a da garanții OIM și pentru a da garanții și proiectului nostru. În comunicarea dumneavoastră referitoare la noua agendă socială ați uh, lansat din nou un apel către statele membre, însă statele membre nu au răspuns ele nu ratifică convențiile. Acest apel nu a avut niciun ecou, de aceea acțiunea trebuie să se desfășoare la un mod mult mai ambițios. Statele membre au ratificat ideile principale ale convențiilor OIT, OIM, mă scuzați, a, a, și-a actualizat convențiile în urma cererilor statelor membre. Și trebuie să vă spun că unele state din lumea a treia fac progrese mult mai rapide decât statele europene, ceea ce miră pe toată lumea. Uniunea Europeană își pierde credibilitatea și capacitatea de a acționa pertinent. Este scandalos ca Europa să declare că este pentru o muncă decentă și pentru OIM și să nu ratifice convențiile OIM. De aceea, vă spunem că nu mai suntem mulțumiți de declarații pur retorice. De aceea v-am adresat această întrebare, iar astăzi toate grupurile politice din această cameră doresc să se facă mai mult. Trebuie să cerem statelor membre să ratifice această convenție ca să avem o mai mare coerență între vorbe și fapte. Pentru că asta este politica și de aceea cetățenii ne cer să ne arătăm credibili. Însă iată că Europa pierde credibilitate dreptate în fața lumii întregi. Mulțumesc, domnule Sercas. Doamna Harkin are cuvântul. Doamna Harkin, președinte, aș cere scuze pentru că spusese domnul Harkin, trei minute. And commissioner. Doamna președinte, domnule comisar, sunt foarte mulțumită și bucuroasă să susțin ratificarea convențiilor OIM pentru statele membre. Uh, această convenție s-a creat în anii 90, în, an, în 1919, mă scuzați. La începutul secolului se considera că nimic se poate face fără justiție socială și în anii uh, care au urmat, uh, Organizația Mondială a Muncii a răspuns așteptărilor oamenilor în ceea ce privește ocuparea de muncă și ocuparea forței de muncă și uh, un nivel decent de viață. Însă ne întrebăm ce se întâmplă cu aceste convenții. Um, dacă ne uităm la codul de um, Națiunilor Unite, vedem ce uh, valori de bază conține. Este vorba de furnizori care trebuie să răspundă unor deziderate care sunt uh, înscrise în convențiile ONU în vigoare. Iată de ce aceste convenții trebuie să fie implementate peste tot în lume pentru ca toți furnizorii de bunuri și servicii să poată să le aplice în conformitate cu codul de conduită. Comisia cere tuturor statelor membre să dea un exemplu prin ratificarea acestor convenții OIM, așa cum sunt ele astăzi. La în, an, în luna mai acestui an, Parlamentul European a adoptat o agendă socială în care se face trimitere la importanța legislației în materie socială la nivel regional și european. Acesta trebuie să devină o prioritate pentru statele noastre. Iată de ce în această seară lansăm încă o dată un apel și cerem președinției să fie cât mai ambițioasă uh, posibil și tuturor colegilor să facă tot ce este posibil pentru a aplica și a implementa aceste convenții, iar Comisia trebuie să încurajeze pe cât posibil statele pentru a ratifica aceste convenții. Trebuie să existe o coerență, bineînțeles, între pozițiile, politicile interne și externe ale Uniunii Europene. Acest lucru se poate face tocmai prin schimbul de bune practici între statele membre. Iată un exemplu excelent despre, prin care arătăm cum putem să progresăm, cum putem să avansăm, tocmai prin ratificarea convențiilor și prin a da un bun exemplu pe plan internațional. Deci, încă o dată, să dăm exemplu prin ratificarea acestor convenții astăzi, pe 25 noiembrie. Mai mult de 700 de convenții au fost ratificate pe plan internațional, foarte multe în ultimii doi ani. Uh, uh, sperăm că și la Copenhaga vom putea să avansăm în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Harkin. Doamna Turinen, două minute. Uh, Mulțumesc. În numele grupului Verzilor vreau să spun că mesajul pe care uh, vrem să-l transmitem privind ratificarea deciziilor uh, OIM este atât de importantă, pentru că Uniunea Europeană, atunci când este vorba despre lupta pentru condiții de muncă demne, trebuie să se afle în fruntea celor care susțin aceste cerințe. Dacă nu uh, ratificăm rapid aceste hotărâri, se va crea o prăpastie între acțiunile interne și, af- și acțiunile externe ale Uniunii Europene, între afirmațiile noastre din interior și acțiunile din exterior, ceea ce ar avea un efect negativ și uh, asupra uh, țărilor din afara Uniunii Europene care uh, se pot lăsa influențate de modelul nostru. Ceea ce propovăduim trebuie să și respectăm. Trebuie să creăm uh, normele de muncă cu cerințele competitivității. Uniunea Europeană este un actor global care trebuie să fie un model, iar noi trebuie să sprijinim toate măsurile luate de OIM. Verzi uh, insistă asupra acestei idei și invităm toate instituțiile și instanțele competente din Uniunea Europeană să ia lucrurile la fel de în serios ca și noi. Mulțumesc! Mă întreg dacă doamna Figuereda dorește să ia cuvântul în locul doamnei Țime. Aveți cuvântul. Apoiem a solicitação um que é feita aos Estados-membros Doamnă președintă, cred că statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru ratificarea acestor convenții încheiate la nivelul Organizației Internaționale a Muncii. De patru ani um, s-a lucrat la aceste norme internaționale în multe domenii, ocuparea forței de muncă, siguranță socială, politică socială, relații interumane. Tocmai de aceea, noi uh, suntem favorabili acestor decizii. Din păcate, s-a diluat puțin cu timpul textul primelor propuneri, astfel încât, din punctul nostru de vedere, strategia de la Lisabona nu este este reflectată în aceste decizii 100%. Noi trebuie să dovedim flexibilitate și uh, să uh, luptăm și pentru o descentralizare a deciziilor. Prin această descentralizare însă s-ar putea ca anumite contracte de muncă totuși să se abată de la cerințele OIM, să contravină sensului documentelor adoptate de OIM. Regretăm acest risc, dar în numele GUE NGL invităm statele membre ale Uniunii Europene să ratifice acordurile OIM, invităm Comisia să respecte ceea ce aceste documente propun. Mulțumim, doamnei Figurete, iar acum, din partea Comisiei, domnul de Gucht. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. În ultimii ani, Comisia a subliniat în repetate rânduri cât de mare este angajamentul său pentru agenda internațională privind munca decentă, inclusiv convențiile OIM. Comisia a susținut activ statele membre și a cooperat strâns cu OIM pentru a adopta standarde juridice ambițioase care să răspundă provocărilor unei economii globalizate și să contribuie la implementarea agendei OIM privind munca decentă. Consiliul și Parlamentul European au subliniat importanța acestei agende a, munci, a muncii decente și activitățile Comisiei în acest sens. Statele membre au ratificat până acum toate, stand, uh, toate convențiile OIM referitoare la standardele de muncă și mare parte din celelalte convenții OIM. Comisia s-a referit la angajamentul său față de munca decentă ca parte a uh, noii sale uh, convenții. Uh, dorim să ratificăm și să implementăm convențiile care au fost clasificate de către OIM ca puse la dispoziția publicului. Ținem cont de dimensiunea internă și de dimensiunea externă a agendei privind munca decentă. Mai mult, acolo unde prevederile OIM țin de competențele exclusiv comunitare, Comisia a uh, cerut să se emită decizii ale Consiliului prin care să se ratifice convențiile OIM și de asemenea a făcut apel la ratificarea cât mai rapidă a acestora. Este vorba, de exemplu, de convențiile din domeniul pescuitului. În cele din urmă, raportul din 2008 privind munca decentă prevede instrumentele necesare procesului de ratificare. Rezultatul analizei va fi prezentat în, rapor în raportul următor în 2011. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Acum vom da cuvântul celor care reprezintă grupurile politice. Din partea PPE, domnul Öri, două minute. Mulțumesc, doamna președintă. Salut faptul că grupurile politice au căzut de acord în legătură cu necesitatea ratificării și transpunerii în fapt a Uh, noilor uh, acorduri. Noi sprijinim aceste documente. După cum se știe, Organizația Internațională a Muncii este una dintre organizațiile internaționale cele mai vechi, înființată în 1919 cu scopul de a stabili norme de muncă, să se reglementeze relațiile de muncă, să combată exploatarea lucrătorilor Cercul competențelor sale s-a extins de-a lungul timpului, s-a creat o întreagă rețea în acest domeniu în colaborare cu statele membre. Grupul PPE este de părere că normele stabilite de OIM facilitează efortul de a înlătura uh, frânele în calea competitivității internaționale și poate chiar să contureze o um, modalitate de ieșire din criză. Normele sunt valabile, sunt legitime, pentru că ele au fost convenite în cadrul unor negocieri tripartite, deci cu contribuția sindicatelor. Aici sunt prevăzute obligații și drepturi reglementări de ordin general pe care statele membre trebuie să le respecte. Nu trebuie să uităm însă că Uniunea Europeană nu poate ratifica acorduri internaționale și ă, că aici se ridică problema subsidiarității pentru că ține de competența statelor naționale să ia decizii în acest sens. În text se spune uh, că urmează să se decidă care din norme intră în competența uh, comunitară și care țin de competența statelor naționale. Dacă se ține seama de principiul subsidiarității, atunci noi vom sprijini o recomandare pe care sperăm să o emită Comisia. Mulțumesc foarte mult! Iar acum, din partea socialiștilor și democraților, domnul Christensen pentru două minute. EU, frit Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Piața internă este o piață liberă. Uh, Ă, putem să ne cumpărăm produse foarte ieftine. Aceasta este situația economică. Însă mai există și alte aspecte, drepturile fundamentale, salariații trebuie să fie protejați peste tot în Uniunea Europeană. Ă, nu putem să îi asmuțim unii împotriva celorlalți sau să creăm condiții inegale de lucru și de salarizare. Deci e vorba de drepturi fundamentale Apoi, în ceea ce privește cooperarea între UE și OIM, e bine, aceasta este una foarte importantă. Noi împărtășim aceleași valori și trebuie să ratificăm convențiile lor pentru a dezvolta și mai mult modelul nostru social european, ceea ce astăzi nu este posibil. Mă întreb dacă Comisia consideră că aceste condiții nu sunt obligatorii decât când vor fi ratificată de, sau de fapt ne-a spus Comisia că vor fi obligatorii numai când cel puțin jumătate din state o vor ratifica, ceea ce, bineînțeles, încă nu este cazul. Nu trebuie să pierdem timpul, trebuie să acționăm, pentru că dacă nu, cum putem noi să cerem altor state să ratifice ele convențiile? Cum putem să cerem Organizației Mondiale a Comerțului să respecte drepturile lucrătorilor dacă noi nu o facem? Ei bine, numai când o vom face, vom avea o adevărată pondere și vom putea să spunem că promovăm aceste idei de muncă decentă și așa mai departe. Iată răspunsul care este dat uh, și ieșirea din impans. Mulțumesc foarte mult, domnule Christensen. Doamna Schrodeter, din partea verzilor. Mulțumesc, doamnă președintă. Așa este, stimate colegi, stimați colegi, în perioade de criză, standarde minimale uh, convenite pe plan mondial uh, pot constitui o protecție față de condițiile inumane de muncă în uh, predicile de duminică sau în uh, relațiile cu state terțe, Uniunea Europeană se angajează să protejeze pe cei care sunt exploatați sau îi protejează pe cei care uh, suferă în urma dumpingului. Dar, din nefericire, eh, Uniunea Europeană ignoră această convenție OIM, nu ratifică ceea ce s-a convenit la nivelul OIM și felul acesta ne sustragem unor obligații, ca de pildă dreptului la grevă. Curtea uh, Europeană uh, a de declarat greve ca fiind ilegale și Comisia a aplaudat. Doar 3 din 27 de state membre au ratificat aceste convenții. Mi se pare că este scandalos că la 90 de ani după înființarea Organizației Internaționale a Muncii să ajungem la situația asta. Lucrurile trebuie să se schimbe. Mulțumesc foarte mult, doamne Schröder, iar acum doamna Moren pentru două minute. Doamnă președinte, doamnă președinte, Doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, vreau în primul rând să mulțumesc tuturor colegilor pentru că am vrut cu toții să ne punem de acord în legătură cu chestiunea muncii decente și să depunem o rezoluție comună, iar negocierile din ultimele zile au fost foarte pozitive. Din 1919, Organizația Internațională a Muncii a reușit să dezvolte și să garanteze un sistem de standarde internaționale ale muncii, care acoperă o gamă largă de subiecte, printre care munca, ocuparea, politica socială, drepturile omului. Și nu putem să uităm acest lucru, mai ales în vremurile de criză prin care trecem. De aceea este extrem de important ca aceste convenții clasate de OIM ca fiind actuale în urma și actualizate în urma unui proces tripartit care asociază guvernele, angajatorii și angajații să fie ratificate și de statele membre. De aceea noi am încurajat statele membre să ratifice aceste convenții și le-am cerut să aducă o contribuție activă la punerea în aplicare reală a acestora uh, pentru evoluția și progresul Europei sociale. Dorim ca într-un termen cât mai potrivit să se realizeze toate acestea. Vom fi foarte vigilenți cu privire la termenele de punere în aplicare, respectând, desigur, principiul de subsidiaritate. Grupul PPE va fi foarte vigilent cu privire la punerea în aplicare a acestor convenții în statele membre combaterea muncii ilegale, modernizarea progreselor sociale, construirea unei adevărate Europe sociale, trebuie să uh, presupună acest preț și noi dorim cu adevărat ca Europa să progreseze. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Moran. Are acum cuvântul doamna Rapti. Două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Una dintre caracteristicile Uniunii Europene este importanța dată politicii sociale și drepturilor fundamentale. Știm foarte bine că implementarea acestor drepturi este o condiție absolută pentru cei care doresc să intre în Uniunea Europeană. Așa ă, că, ă, în caz contrar, ă, se pot impune chiar și sancțiuni din partea instituțiilor europene pentru cei care nu respectă drepturile iar întărirea acestor drepturi trebuie să vizeze și dreptul muncii, relațiile de muncă. Nu e vorba numai de legislația internă în Europeană, ci și politicile sale externe, acordurile cu țările terțe în care se vizează respectarea unor norme de muncă decentă. Uniunea Europeană trebuie să se afle în fruntea acestui proces de modernizare a relațiilor sociale. Recent, după negocieri cu angajatorii, lucrătorii și guvernele, guvernele OIM și-a actualizat convențiile. Statele membre ale UE au fost implicate în acest proces de actualizare, însă în ciuda acestui lucru ne găsim în fața unui paradox. Despre ce este vorba? Multe state membre, chiar dacă au adoptat legislația europeană, care uh, include standarde înalte, au subestimat importanța ratificării propriu-zise a convențiilor. Astfel dăm un, uh, o imagine proastă a, uh, și o imagine proastă a Uniunii Europene și distorsionată. Este momentul să se schimbe lucrurile și statele să ratifice convențiile. Și astfel, Comisia Europeană nu trebuie să stea cu mâinile încrucișate, ci să încurajeze tocmai aceste state să acționeze în direcția cea bună, în special în ceea ce privește munca decentă în contextul crizei uh, actuale. Mulțumesc foarte mult! Acum dăm cuvântul domnului Sercas. Da. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Sigur că trebuie să insistăm pentru ca aceste convenții să fie aplicate, dar mi-e teamă că acest sistem care ne guvernează, acesta al liberei concurențe, ne uh, face să tratăm și uh, relațiile de pe piața de muncă ca pe o marfă. Noi uh, Uh, nu trebuie să acționăm uh, împotriva hotelurilor care au fost anfișalate. Avem un exemplu în Franța. O uh, întreprindere uh, a fost închisă și este delocalizată, se uh, deplasează spre Bulgaria, unde uh, vor fi oferite alte relații de muncă lucrătorilor bulgari decât celor din Franța. Deci această delocalizare creează uh, o presiune pe piață și este un recul în relațiile de muncă. Trebuie să găsim uh, o formulă de armonizare a acestor relații și să impunem o, uh, un control, pentru că sistemul de organizare al lucrătorilor este diferit. Noi avansăm ne dorim să avansăm, de fapt, spre ceea ce se numește la nivelul Consiliului și Comisiei flexicuritate, dar asta înseamnă că trebuie să creăm un climat de siguranță a muncii și trebuie întreprindem pași în această direcție. Doar asta ne va permite să ieșim din criză, să formăm lucrători, să îi ajutăm să um, avanseze într-un viitor apropiat. Mulțumesc! stimați colegi, iar, iar mulțumim domnului Liaric, vă explic, a primit uh, dreptul să vorbească, dar el a înlocuit-o pe doamna Figueredo, care la rândul ei a înlocuit-o pe doamna Zimmer. Iar acum domnul sunt pentru un minut și 30 de secunde. Ja, fru talman. Efter att Lissabon... Mulțumesc, doamnă președinte. Tratatul de la Lisabona este adoptat, se știe, iar drepturile omului, prin Carta Drepturilor Fundamentale, sunt adoptate, iată, o nouă șansă astăzi pentru dimensiunea socială și pentru cooperarea socială în acest domeniu. Ca să putem pune în practică toate aceste șanse, ar fi un prim pas foarte bun dacă statele membre ar ratifica cât mai repede toate convențiile OIM, toate convențiile actualizate. Este vorba și de o dimensiune externă aici, pentru că Uniunea Europeană dorește să fie un partener serios în cooperarea internațională și ca să amelioreze condițiile de muncă și de trai, este foarte important ca statele membre să adopte și convențiile OIM. Dacă dorim să exercităm o influență asupra statelor terțe, trebuie să începem prin a da exemplu și de aceea fac apel la Comisie și la președinția suedeză. Aș dori să fim progresiști, aș dori să facem tot ce trebuie pentru ca toate aceste convenții actualizate ale OIM să fie acceptate de toate statele membre. Sigur că și țara mea, Suedia, nu a ratificat încă convențiile fundamentale, cum ar fi, de exemplu, Convenția 96 referitoare la contractele de achiziții publice și îmi pare foarte rău, i-aș dori, ca președinția să facă tot ce se poate pentru a rezolva această chestiune cât mai rapid. Aș dori ca toate acestea să devină obligatorii și atunci vă spun că la Curtea de Justiție vor fi mai puține cauze. Nu putem accepta o situație în care legislația europeană să contravină convențiilor OIM. Mulțumesc. Vom trece acum la procedura de luare spontană a cuvântului. Cei care au cerut cuvântul vor avea fiecare câte un minut și dăm cuvântul mai întâi doamnei McGuinness. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Da, din 1919 s-a înființat această organizație și lucrează încă pe această agendă a muncii decente. Este foarte important ca statele să ratifice, mai ales în timp de criză există presiuni asupra lucrătorilor. Și trebuie să vedem și impactul OIM în țările în curs de dezvoltare. Există foarte multe programe și proiecte în zone vulnerabile sau cu categorii vulnerabile de populație care au nevoi speciale. Este foarte important ca aici, în acest for, să nu uităm ce înseamnă uh, munca forțată și uh, faptul că și copiii sunt supuși acestor uh, lucruri. Și iată de ce trebuie să dăm exemplu în ratificarea acestor convenții. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamnă Maghinis. Domnul Sikerski, un minut. Mulțumesc timp de mulți ani uh, s-a lucrat la această convenție, numeroase convenții internaționale și directive, de altfel și la nivelul Uniunii Europene se referă la condițiile de muncă, la securitatea muncii, la în general la tot ce ține de relațiile de muncă. Statele membre trebuie să ratifice și să respecte aceste convenții Uniunea Europeană trebuie să aducă o contribuție la un domeniu atât de important cum este cel de protecția drepturilor lucrătorilor. Trebuie să creăm condiții pentru ca fiecare cetățean, indiferent uh, de orientarea sa, să fie protejat, să existe o securitate, inclusiv economică. Noi trebuie să uh, combatem în felul acesta și sărăcia, pentru că ea constituie o amenințare indiferent unde apare ca fenomen. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. În cazul acesta dăm cuvântul comisarului. Doamnă președinte, stimați colegi, constat că există o convergență foarte puternică a punctelor de vedere cu privire la necesitatea și utilitatea ratificării uh, convențiilor OIM, convergență între cei din Parlamentul European și Comisie. După cum a spus domnul Ori foarte bine, Comisia nu poate să se impună decât acolo unde are competențe exclusive. După cum am mai spus, Comisia a și făcut acest lucru. În ceea ce privește rolul sindicatelor și recenta hotărâre a Curții de Justiție, Comisia recunoaște acțiunea colectivă ca fiind un drept fundamental. Cu toate acestea, acest drept poate fi reglementat conform altor instrumente internaționale. Voi face uh, totuși cele necesare pentru a-l informa pe colegul meu responsabil de politicile sociale cu privire la opinia dumneavoastră în acest domeniu. Mulțumesc, domnule comisar. Am primit trei moțiuni de rezoluție. Este vorba de una comună prezentată de socialiști și democrați